și sper că veți putea să mă suportați. Pentru februarie aveți aici uh, procesul verbal, dacă aveți uh, comentarii, dacă nu,